Good afternoon, colleagues. Um... Bună ziua, dragi colegi. Bine ați revenit. Un an bun tuturor, vă urez. Voi începe această reuniune și începem cu adoptarea ordinii de zi ordinii de zi. Punctele 14, 4 până la 14, um, avizele privind descărcările pentru 2016 au trebuit să fie amânate pentru data de 14 ianuarie. Este singura modificare la ordinea de zi. Dacă nu există obiecții, vom considera că ordinea de zi este adoptată ca atare. Mulțumesc! Astăzi, dragi colegi, avem un singur punct pe ordinea de zi și ne vom concentra asupra acestei, așa nume prioritățile președinției olandeze. Uh, însă, înainte trebuie să vă menționez uh, regimul lingvistic. Nu avem interpretare în croată, letonă și gaelică. Și ar mai trebui să menționez uh, recomandările coordonatorilor înainte să trecem la punctul privind președinția neerlandeză. Deci, um, sprijinirea, adoptarea reuni- um, deciziilor coordonatorilor. Pentru raportor, doamna Holmeier a fost numită ca raportor pentru propunerea de directivă a Parlamentului și a Consiliului privind combaterea terorismului, care înlocuiește decizia cadru a Consiliului 2002-475. Lista recomandărilor coordonatorilor este disponibilă online în documentele pentru această reuniune susțineți aceste, adoptăm aceste um, decizii. Dacă nu sunt obiecții și văd că nu sunt, sunt adoptate. Trecem acum la prioritățile președinției neerlandeze. Eu propun să ne oprim astăzi la ora 5, avem o reuniune a coordonatorilor la 17.30. Nu-i văd pe toți coordonatorii în sală, deci nu am să vă întreb dacă putem să avem reuniunea coordonatorilor la ora 5. Vom vedea cât timp uh, uh, durează reuniunea noastră. Știm însă că uh, ministrul nostru trebuie să plece la 5 fără un sfert pentru a merge la Comisia juri. Deci eu propun să ne ținem reuniunea până la 5. Dați-mi Voie să urez bun venit domnului Art van der Stur, ministrul de Securitate și Justiție, uh, dar îi urez bun venit și domnului Klaas Dijkhoff, secretar de stat pentru securitate, justiție și ministru pentru migrație. Este o uh, bucurie să vă avem alături de noi pentru a ne prezenta uh, prioritățile prezenției neerlandeze. Dați-mi voie să urez uh, bun venit și întregii echipe um, președinției neerlandeze. Nu pot decât să vă urez mult succes uh, și um, șase luni de președinție cât mai fructuoase. Aș propune să dau domnilor miniștri cuvântul timp de 10 minute și apoi uh, să avem timp de discuție până la ora 5. Am să încep cu domnul Art van der Steur și îi dau imediat cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte, stimați deputați, doamnelor și domnilor. Europa a fost construită pe o tradiție de uh, libertate, democrație și justiție ideile care au format statele noastre se bazează, state care sunt bazate pe statul de drept, nu sunt numai franceze, elene, britanice sau germane, sunt europene. Și dacă există un ministru care înțelege importanța cooperării europene, este un ministru pentru securitate și justiție în situația actuală. Domnul Dijkhoff, ministru de migrație, vă va răspunde la întrebări referitoare de migrație. Eu mă, mă voi uh, referi la chestiunile de justiție și afacere interne. Amândoi uh, suntem conștienți că este vital să cooperăm uh, strâns cu Parlamentul European. Deja cunosc Parlamentul dumneavoastră și mulți deputați um, i-am cunoscut în vizitele mele de la Bruxelles și la Strasburg în ultimul an. Suntem conștienți că Parlamentul European, Comisia și Consiliul sunt instituțiile principale ale Uniunii Europene care nu pot funcționa una fără cealaltă. Deci, salut această oportunitate de a vă vorbi despre uh, prioritățile președinției neerlandeze. Voi începe cu dosarele importante în momentul de față și voi încheia cu câteva elemente din domeniul libertăților civile, justiției și afacerilor interne pe care noi am dorit să punem accentul. Nu vă va surprinde să aflați că lupta împotriva terorismului și a radicalizării este sus pe ordinea noastră de zi. Valorile noastre au fost atacate prin atrocități teribile care au creat atât de multe victime în multe din statele membre. Aș dori să-mi exprim solidaritatea cu toate aceste țări, în special cu Franța. Orice fel de măsuri va lua Europa pentru a răspunde la acestea, întotdeauna trebuie să căutăm să ajungem la un echilibru. Un echilibru între uh, apărarea statului de drept și a drepturilor fundamentale, precum viața privată, dar și urmărirea și pedepsirea teroriștilor. Libertatea și securitatea trebuie să fie întotdeauna în echilibru. Una nu poate exista fără cealaltă. În urma atacurilor de la Paris, mai multe Uh, propuneri uh, legislative au fost accelerate, directiva privind terorismul și directiva privind armele de foc. Și mai târziu, în această, lum- în această lună, uh, Comisia va prezenta o nouă directivă privind informațiile, privind uh, cazierul, uh, cu acronimul ECRIS. Sunt pași importanți. Directiva privind terorismul ne va uh, consolida capacitatea să combatem terorismul. Uh, Președinția neerlandeză dorește să obținem progrese rapide în negocierile pentru această directivă. Mă bucur că s-a ajuns la un compromis privind uh, registrul cu numele, numele uh, persoan, pasagerilor, PNR, și aș dori să-i mulțumesc raportorului Timothy Kirk pentru, și raportorilor din umbră pentru flexibilitatea arătată. Vom face tot ce vom putea pentru a, a sprijini punerea în aplicare a directivei PNR. Aș dori de asemenea să mulțumesc comisiei dumneavoastră, mai ales raportorilor Ian Filip Albrecht și Mariu Lauristin, pentru munca depusă pentru a se ajunge la un acord privind pachetul referitor la protecția datelor. Atât ei cât și președinția luxemburghez au dat dovadă de leadership adevărat. Și datorită acestor eforturi, vom, datele private vor fi mai bine protejate pe piața digitală. Aștept, dorim, în calitate de președinție, să încheiem ac, um, aceste pachete în colaborare cu comisia dumneavoastră. Apoi avem noua uh, strategie de securitate internă a Uniunii Europene pentru 2015-2020. Noi ne vom concentra asupra aplicării acesteia, dar va fi nevoie de acțiune comună din partea statelor membre și a Comisiei Europene. Munca președinției luxemburgheze va fi continuată de țările de jos, apoi de către Slovacia și de către Malta dorim să obținem rezultate tangibile în cooperare cu Parlamentul European și, bine, bineînțeles, um, vom um, ține cont și vom apăra și pozițiile dumneavoastră. În continu- bineînțeles, vom continua și să lucrăm la agenda legislativă actuală, inclusiv propunerea privind parchetul european. Președinția luxemburgheză a făcut o muncă remarcabilă pe, la acest dosar și noi uh, așteptăm cu nerăbdare să putem să-l continuăm. Președinția luxemburgheză a reușit să uh, încheie în, uh, în mod provizoriu aproape toate articolele din cele cinci, din cele cinci prime capitole sunt prevederile privind crearea și organizarea biroului, dar și reguli privind ancheta, anchetarea, urmărirea și elemente procedurale președinția neerlandeză va folosi asta ca o bază și vom încerca să încheiem provizoriu următoarele capitole. Președinția a luat notă de poziția exprimată de Parlamentul European privind parchetul european și va continua să facă acest lucru. Vom face asta, bineînțeles, menținând un contact strâns și cu rap noul raportor, Barbara Matera am început să lucrăm la articolele 51 la 61. Deci vedem, vedeți că munca poate începe deja de astăzi. Avem apoi și directiva privind uh, lupta împotriva fraudei uh, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene. Chestiunea fraudei TVA din afara um, domeniului de aplicare a directivei este una controversată. Președinția neerlandeză dorește să continue discuția lansată sub președinția luxemburgheză și dorim să facem o analiză a tuturor aspectelor relevante, inclusiv competențele și uh, competențele de a uh, aduce în fața justiției astfel de încălcări dorim să ajungem la un uh, compromis pentru toată lumea. Sub prezenția luxemburgheză s-au ajuns la acorduri referitor la directiva privind uh, prezumția de nevinovăție și uh, directiva privind copiii. Raportarea Natalie Grisbeck și raportarea Caterin Chinici Caterina Chinici merită să fie lăudate pentru aceste realizări. În ceea ce privește asistența juridică, cu plăcere vom lucra împreună cu raportorul de Young. În ceea ce privește criminalitatea cibernetică, ambiția țărilor de jos este să avem o viziune comună privind jurisdicția în spațiul cibernetic. Este un subiect foarte dezbătut. De asemenea, vom face tot ce uh, vom putea și vom folosi toate instrumentele uh, oferite de politicile europene. agenda, uh, documentele de, crea, de stabilire a agendei uh, referitoare la, evident, la probele electronice a președinției luxemburgheze vor fi o bază bună pentru noi. Doamnelor și domnilor, securitatea cibernetică este una Uh, importantă pentru președinția neerlandeză. O piață digitală sigură este o forță mm, inestimabilă când vine vorba de dezvoltarea noastră economică, socială și culturală. Deci vom încerca să conștientizăm, să punem accentul pe prevenție, să îmbunătățim cooperarea operațională și să promovăm parteneriatele public-private. Dacă există un grup profesional care deja are, a descoperit beneficiile Europei Unite, acestea, aceștia sunt infractorii și trebuie să punem capăt acestui tip de uh, infracțiuni. Deci ne vom con, uh, concentra pe consolidarea co uh, cooperării multidisciplinare. Uh, vom uh, organiza conferințe în timpul președinției noastre, mai ales în ceea ce privește combaterea traficului de ființe umane, uh, traficul cu, cu migranți, investigații, anchete financiare și așa mai departe. Dați-mi voie însă să mai spun uh, ceva. Statul de drept nu este numai o valoare în sine, ci este crucial pentru funcționarea pieții interne și pentru cooperarea europene. Pentru a promova și a asigura statul de drept în Uniunea Europeană, Consiliul a adoptat concluzii care, creează un, care stabilește un dialog anual politic între statele membre. Uh, Consiliul și-a ținut primul dialog privind statul de drept pe 17 noiembrie 2015 și președinția uh, neerlandeză va organiza a doua rundă de discuții sub președinția colegului meu, ministrul Kunders, ministru de afaceri externe și afaceri, în Consiliul de Afaceri General din mai 2016. Vom încerca să ne bazăm pe eforturile președinției luxemburgheze pentru a continua uh,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 Daikov, mulțumesc foarte mult. Mă bucur foarte mult că avem, am ocazia să particip la această sesiune uh, mai ales concentrându-mă pe chestiunile de migrație, nu trebuie să mai subliniez aici încă o dată cât de importantă este această uh, problematică în Uniunea Europeană în lumea întreagă și trebuie neapărat să găsim o soluție europeană la aceste probleme. Mă bucur mai cu seamă să fiu aici pentru că în acest domeniu, poate mai mult decât în uh, orice alt domeniu, sunt absolut sigur că uh, uh, cooperarea este absolut esențială, e singura posibilitate niciun stat membru, nicio instituție europeană separat nu poate rezolva acest, rezolva acest subiect singure vreau să vă spun că um, Consiliul, președinția Consiliului, bineînțeles, uh, sunt cele care potențează cooperarea între statele membre, dar și cu Parlamentul și cu Comisia, astfel încât să se progreseze, să se facă mai mult pe plan colegislativ. Aceasta este diviziunea muncii pe care o cunoaștem. Când vine vorba de migrație, acum ne găsim în plină criza refugiaților și astfel avem în minte imagini atât de grăitoare pe care le găsim uh, pe orice, orice media, pe internet, la televizor, în orice ziar. Și uneori e greu să-ți păstrezi cumpătul și să nu nebunești atunci când vezi toate aceste imagini, însă problemele, dacă închidem ochii, nu dispar și atunci trebuie să găsim soluții nu numai pentru problemele acestea pe plan guvernamental și instituțional, Bineînțeles că um, asta este important, dar să nu uităm uh, nici uh, problemele practice care țin de supraviețuirea acestor oameni, de viața lor de zi cu zi. Să ne gândim de ce acești oameni vin, uh, își riscă viața pentru a ajunge în Europa, sunt pradă speculațiilor, traficanților de tot felul. Nici nu se știe dacă iau o barcă, vreun ambarcațiune, dacă pot să și ajungă pe celălalt mal. Deci trebuie să avem o protecție pentru refugiați, dar să nu uităm că sunt și persoane care nu au dreptul să ceară statutul de refugiat. Să știm bine că e adevărat că avem mulți oameni care fug de războaie, care au dreptul să fie refugiați, însă mai sunt și alții care sosesc aici, care nu pot să facă acele, să nu aibă aceleași pretenții și care exercită o mare presiune asupra sistemului nostru european de cooperare. Trebuie să avem o perspectivă robustă, solidă, pe termen lung, să înțelegem care sunt factorii care uh, determină această migrație, care sunt cauzele problemelor. De asemenea, trebuie să ne asumăm răspunderea în amonte aici în Europa, dar mai cu seamă acasă la, în țările acestor refugiați, să înțelegem de ce și cum pleacă sau doresc aceștia să plece de acolo. De asemenea, trebuie să, rezult, să arătăm rezultatele acestei munci cetățenilor noștri, să arătăm că putem stăpâni aceste fluxuri de migrație, să arătăm că uh, facem ceea ce am spus că facem și că ceea ce trebuie să facem și că înțelegem uh, temerile oamenilor și că înțelegem și anumite limite pe care le resimte societatea și care uneori sunt periculoase. De asemenea, aș spune că cetățenii noștri trebuie să înțeleagă că, da, pe plan național guvernul este răspunzător, pe de altă parte să se știe că există uh, uh, sau se are în vedere o soluție europeană este foarte clar că guvernele pot să facă multe, pot să coopereze cu alte guverne, dar nu pot să rezolve singure problemele. Se așteaptă mult așadar și de pe planul european, de la Parlamentul European, din partea dumneavoastră și o serie de problematici politice în acest sens vor trebui să fie rezolvate cât mai uh, curând. Sarcina este una grea, și să pregătim Europa pentru a ieși din această criză, dar și pentru a-și uh, întâmpina propriul viitor, pentru că nu e vorba aici de o chestiune care se va uh, da, încheia sau soluționa într-un an sau doi, e nevoie de soluții convingătoare, iar fluxul migratoriu uh, actual exercită presiuni mari asupra sistemului Schengen. Vedem că granițele noastre nu sunt protejate, nu funcționează așa cum ne așteptăm. De asemenea, uh, a avut loc și un efect în cascadă asupra altor aspecte, cum ar fi achiul de la Dublin, etc. Și deci vedem că nu suntem absolut pregătiți pentru a face față cu adevărat acestui flux așa cum trebuie, să-l stăpânim, să-l controlăm așa cum ne-am dorit eu. Societatea simte asta și vreau să spun că nu e vorba întotdeauna uh, de uh, realități tangibile, ci e vorba deseori de percepții și acestea sunt importante pentru că știm foarte bine cum funcționează politica, știm bine cum reacționează oamenii, trebuie să arătăm cetățenilor că guvernele și Europa uh, se află la cârmă. Nu să stăm să discutăm, ci să și obținem rezultate. Este singura posibilitate de a uh, răspunde temerilor legate de securitate, de a sistemelor noastre, de securitate și siguranță. Bineînțeles că nu există soluții miracol, nu există o listă de soluții, un repertoriu pe care le putem uh, parcurge. Problemele sunt complexe, lucrurile nu se pot face peste noapte. Riscurile sunt mari, soluția nu poate fi una simplistă și bineînțeles că nu putem nici să ne permitem să analizăm prea mult și să ne legăm de mâini și de picioare și să intrăm în angrenajul instituțional fără să facem ceea ce deja am hotărât că vrem să facem și să mergem mai departe. Și atunci asta își dorește și președinția noastră, să de rezultate, să se vadă că pas cu pas suntem stăpâni pe situație și că obținem rezultate. În ultimele luni ne-am ocupat <clears throat> de aceste lucruri, mai ales pe hârtie, în teorie. Implementarea e altă poveste. E nevoie de mai multă atenție, de mai multă concentrare. De pildă, mecanismul de relocare. El există. O soluție limitată. Știm bine, a, a fost greu să ajungem și chiar și la această soluție și din perspectiva Parlamentului European aș spune că dumneavoastră într-un an v-ați mișcat mult mai repede decât am, am făcut-o noi la Consiliu. Vă felicit pentru asta. Este clar că ne dorim că la Consiliu să existe aceeași celeritate, aceeași dorință de a da rezultate și nu de a tot analiza și a rămâne cu dosarele în sertare. Bineînțeles că de cele mai uh, problematice, chestiuni uh, de astăzi, se, acestea se referă la hotspoturi și la faimoasa relocare. Este foarte clar că va trebui să facem o alegere de care să ne apucăm mai întâi. Va fi probabil uh, ceva etapizat și avem, bineînțeles, uh, în primul rând, înregistrarea tuturora la hotspot și apoi relocarea de asemenea facilitățile de primire în regiunile vizate, iar cei care nu pot să stea, nu au, nu au de ce să stea și nu pot să ceară azil, uh, să-i vizăm și pe aceștia și apoi, bineînțeles, combaterea traficului de persoane umane, apoi acordul Schengen. Discuția este destul de importantă. Vedem foarte bine că numărul mare de sosiri face presiune asupra Schengenului, vedem foarte clar că situația actuală nu este una realistă sau perspectivele pe care ni le-am fixat nu sunt realiste și uh, este foarte clar că sistemul pe care noi l-am uh, conceput, cum că uh, țara de primire trebuie să-i prelucreze pe toți și apoi de-abia eventual să trimită în altă parte. Um, este foarte că acest sistem nu poate să funcționeze, e un sistem pe care noi l-am conceput acum câțiva ani, a fost mai mult teoretic, vedem foarte bine că el nu funcționează și multă lume, inclusiv dumneavoastră parlamentarii, ați observat că, practic vorbind, nu se mai poate uh, accepta un astfel de sistem pentru că numărul mare de primiri, de sosiri, nu ne mai permite asta. Și este foarte clar că fără partajarea responsabilităților și a sarcinilor nu avem cum să mergem mai departe în această situație dificilă. Avem o listă de subiecte concrete, specifice, pe care ni le-a înaintat Comisia și pe care le preconizează și pe următoarele luni, consolidarea granițelor și uh, europene, sistemul de granițeri europeni, și este foarte clar că președinția neerlandeză își dorește să facă o declarație solemnă a Consiliului în timpul președinției noastre în acest sens dar bineînțeles că dorim să lucrăm și cu dumneavoastră pentru a vedea care ne sunt pozițiile, ca să știm cum continuăm, cum va evolua acest dialog interinstituțional, pentru ca să se știe foarte clar cine ce poziție are și pentru ca președinția să poată să dea și roade. M-aș uh, opri aici pentru că <laughs> entuziasmul meu probabil că am depășit timpul care mi este alocat și avem alți colegi care doresc să intervină. Și, deci lista de propuneri uh, în spiritul co-legislativ este una lungă. Trebuie să vedem fiecare ce poziție are, iar noi, președinția, dorim să vedem ce punți se pot crea între instituțiile noastre și, bineînțeles, dumneavoastră parlamentarii, dar și guvernele și statele membre vor trebui să vadă în ce măsură, într-adevăr, aceste punți vor fi create, ele vor fi traversate, vor duce la rezultate și vă mulțumesc anticipat pentru cooperarea pe care o avem în spiritul european. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim foarte mult, domnule Daikov. Vă mulțumesc amândurora pentru că v-ați încadrat în timpul alocat și asta pentru că, și o mică avertizare pentru fiecare dintre dumneavoastră, avem o listă de vorbitori care conține toți membrii comisiei noastre. Ar trebui să menționez și faptul că am detectat un ton nu de supra-solicitare deja, ci un ton pe care pot să-l înțeleg, un ton prin care se sublinia cât de importantă este această chestiune legată de migrație și care sunt urmările migrației asupra dimensiunii de securitate internă și afaceri interne. În primul rând, avem uh, membri în această sală și ne spunea domnul Laikov despre trialogurile care se află în pregătire. Am văzut în ultimele luni cum uh, și membrii noștri s-au implicat foarte mult. Am văzut cum am uh, lucrat pe timpul tiareogurilor în ultimele șase luni, am fost eficienți, productivi în aceste șase luni, însă acum dumneavoastră veți primi întrebări despre tot. A fost un avertisment. Va Trebuie să răspundeți, să răspundeți la ce puteți răspunde acum. Și da, pe președinția trebuie să facă tot ce se poate face din punct de vedere legislativ, iar apoi mergem pas cu pas, așa cum am făcut-o și sub președinția luxemburgheză, și să înregistrăm progrese. Dacă vă întrebați de ce vă tot spun de un avertisment, așteptați puțin și criticile să nu le luați la modul personal pentru că ne aflăm de-abia la început. Așa că haideți să începem cu coordonatorii. Stimați colegi, dacă nu vă supărați, întâi ascultăm pe coordonator și apoi ascultăm niște răspunsuri. E președinția olandeză, așa că vă răspunde pe scurt. Și apoi vom trece și la ceilalți membri. Avem timp suficient pentru a acționa așa. În primul rând, deja am făcut un pas greșit, pentru că avem un coordonator din partea PP-ului sau cineva care înlocuiește un coordonator PP. Nu, dacă vine cineva în sală, îl vom primi, dacă nu, nu, nu. Doamna Sipol. Mulțumesc foarte mult și bun venit președinției olandeze. Voi încerca să fiu succintă cu întrebările mele. Prima e următoarea. Avem o definiție comună în ceea ce privește eh, criminalitatea pe internet. Dacă cineva merge cu pistolul într-o bancă, da, vorbim deja farmată spre unei bănci, dacă cineva ia bani din conturile a cinci bănci diferite prin folosindu-se de mediul digital, atunci nu vorbim despre un jaf armat la o bancă, ci de infracționalitate pe internet. Care e diferența? e tot un jaf armat într-o bancă, dar prin mijloace diferite. Și de aceea aș dori să știu dacă avem o definiție în ceea ce privește criminalitatea pe internet și dacă înțelegem că e nevoie de măsuri diferite pentru asemenea evenimente. Însă avem de-a face într-adevăr cu diferite feluri de, de infracționalitate, apoi sprijinul financiar pentru terorism. Da, putem să facem tot ce putem în Europa astfel încât să urmărim fluxurile de bani. Însă ce putem face și dacă dacă sunteți în contact cu alții, astfel încât să putem să oprim acest fenomen, pentru că s-ar putea să existe un sprijin mult mai mare pentru terorism financiar din, în țări cum ar fi Turcia sau Arabia Saudită. Pentru că dacă nu putem opri fenomenul acolo, atunci probabil nu e suficient să oprim sprijinul financiar pe care le, îl primesc din Europa în combaterea terorismului, așa cum vedem lucrurile acum în Europa. Eu Cred că trebuie să devenim mult mai buni în ceea ce privește folosirea măsurilor deja existente. Săptămâna trecută citeam în ziare că unul din uh, criminalii de la Paris trăia se prefăcea că e refugiat în diferite locuri în Europa sub diferite nume. Cum se poate întâmpla așa ceva? În mod clar, avem o problemă, o problemă în ceea ce privește înregistrarea și amprentarea tuturor. Pentru că dacă am fi făcut așa ceva, atunci noi am fi aflat că deja această persoană se află deja în, sus, în sistem cu acea amprentă, dar sub un alt nume. Deci deja avem o problemă aici și probabil ar trebui să ne concentrăm mai mult în acest punct și nu să tot tot vorbim despre închiderea granițelor și neprimirea nimănui pe teritoriul nostru. În ceea ce privește migrația, acest model modern de adăpost. Sunt de acord că refugiații trebuie să aibă un loc sigur în locurile de origine și în locurile de tranzit. Însă impresia mea e câteodată următoarea. Când văd dezbaterile care au loc în mediul public, în guverne, ar putea să existe această impresie, și, adică ne dorim ca toți refugiații să fie plasați doar în țări terțe. Și cine sunt aceste țări terțe? Dacă vorbim de Turcia, Liban, Iordania, Pakistan, acestea sunt țări care sunt mult mai sărace decât majoritatea dintre statele noastre europene. Și atunci, care e scopul nostru? Să avem refugiați doar în, ace- în aceste țări? Nu, și nu cred că nici dumneavoastră dumneavoastră nu vă doriți acest lucru, dar dacă dorim să consolidăm această dimensiune în stațiile terțe, atunci trebuie noi să dăm un exemplu foarte bun în ceea ce privește modul de abordare a refugiaților. Așa că trebuie să ne facem întâi noi temele de casă, nu doar în ceea ce privește primirea și înregistrarea, dar și în ceea ce privește relocarea și munca asupra integrării refugiaților. Aș dori să fac o observație scurtă în ceea ce privește următoarele. Se spune că cetățenii noștri nu își doresc să avem refugiați. Da, bineînțeles că se aude astfel de lucruri pentru că mulți politicieni, mulți actori importanți spun acest lucru. Și niciun guvern politic, niciun partid nu spune nu, e greșit. Așa că populația e dezamăgită, nu vede o altă soluție și atunci normal că va merge pe această linie. De aceea cred că avem nevoie la nivel european și în statele noastre europene de leadership politic astfel încât să abordăm aceste chestiuni. Și observație foarte scurtă acum despre Schengen în ceea ce privește fluxurile de migranți și terorismul. Foarte mulți cred că ar trebui să terminăm cu Schengen și să începem să introducem controle la toate granițele noastre. Dar cred că acest lucru sunt aproape sigură, nu ne va ajuta în ceea ce privește refugiații și apoi, dacă închidem toate granițele naționale, atunci trebuie să știm că nu e doar o abordare greșită în ceea ce privește situația refugiaților, ci va exista și un impact foarte puternic asupra situației economice din toate statele membre. Așa că haideți să o pornim de la zero și sunt sigură că vă vom putea sprijini și sper că veți înregistra progrese pentru a găsi o soluție astfel încât toate statele membre să fie împreună în abordarea refugiaților în Europa cât și în afara ei într-un mod mai bun decât ceea ce am văzut anul trecut. Vă mulțumesc! Mulțumim din partea ECR, domnul Kirkhope. Mulțumesc, domnule președinte. Urez tuturor un an nou fericit. E un an nou mult cu multe provocări, cel care ne așteaptă. Aș dori să le urez bun venit celor din președinția olandeză le și, ur- și salut principiile și subiectele pe care și le-a propus această președinție. Foarte pe scurt vreau să menționez ceva, iar apoi vor discuta despre migrație și chestiuni mai specifice. În primul rând, cred că acest argument al președinției și anume că doresc să se concentreze pe punctele esențiale și să vină cu valoare adăugată la ceea ce pot să facă statele membre, mie mi se pare o abordare foarte bună. Accentul pe cooperare este probabil mai necesar acum, mai necesar ca niciodată mai ales dacă ne gândim la provocările cu care are de a face Europa acum. Cooperarea între statele membre e ceva ce poate fi obținut și e un scop foarte necesar. De aceea salut această abordare. De asemenea, și accentul pe zonele care vor face Europa, Uniunea Europeană, țările europene mai puternice și care le vor ajuta să facă față provocărilor, provocărilor care ne așteaptă, atât economice cât și altfel de provocări, despre care știm foarte multe în ceea ce privește securitatea, așa că eu salut toate aceste subiecte anunțate. Tot acum aș dori să menționez și faptul că președinția olandeză va fi parteneră cu Slovacia și cu Malta, adică președințiile care urmează. Eu cred că e ceva ce ar trebui să ne aline pe toți, eu mă bucur că aceste două țări vor uh, urma și vor ajuta președinția olandeză. Cred că e foarte bine pentru Europa și și pentru ei când vor ajunge la președinție. Acum voi trece la lucruri mai specifice. În primul rând, Dublin. Da, e foarte important în acest punct în care am văzut revizuirea Dublin. E un punct cheie trebuie să existe un acord Dublin pe care să-l respecte toate statele membre. Tot ce apare în legislație trebuie să fie respectat. Probabil ar trebui să existe și o legătură între, între Schengen și cum arată granițele în cadrul sistemului Schengen și ce fac statele membre, dacă își îndeplinesc sau nu obligațiile sub Schengen. Mă întreb ce părere a președinției avem nevoie de reguli mai clare în ceea ce privește uh, efortul comun pe care îl presupune acordul de la Dublin și un alt punct pe care vreau să-l menționez, domnule președinte, are de a face cu radicalizarea. Am dezbătut foarte mult acest subiect în această comisie și în acest parlament. Eu am spus cu multe ocazii, așa cum ar fi făcută și alții, că radicalizarea e o problemă care crește la noi acasă. Noi suntem responsabili pentru ceea ce se întâmplă sub paza noastră. Eu simt o responsabilitate personală, la fel cum și alții. Cu siguranță o fac. Și la fel și reprezentanți din partea Comisiei și din partea președinției. Da, trebuie să avem instrumente legale care să ne ajute să-i prindem și să-i condamnăm pe teroriști și e ceva ce mă interesează pe mine foarte mult. Însă cred că trebuie să vedem și care e situația pe teren, să avem o abordare holistică. Trebuie să oprim radicalizarea acolo unde începe și nu cum o facem mult prea des la sfârșitul procesului, atunci când deja există un pericol, o inconveniență. Aș dori să știu ce dorește să facă președinția în ceea ce privește acest subiect și această uh, zonă particulară, cea a radicalizării. Noi vom face cu siguranță tot ceea ce putem astfel încât să le dăm o mână de ajutor și să cooperăm cu aceștia. Mulțumim din partea altă, doamna Vecstrom, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să urez bun venit președinției olandeze. Așteptăm cu nerăbdare să muncim alături de dumneavoastră. Subliniez și eu cele spuse deja și anume că ave- vă apelați acum la președinție în niște vremuri foarte importante și pline de provocări pentru Uniunea Europeană. Suntem aici să colaborăm cu dumneavoastră și așteptăm cu mare nerăbdare să o facem. Voi atinge câteva subiecte unde trebuie să înregistrăm progrese pe timpul președinției dumneavoastră. În primul rând, sub președinția luxemburgheză, aceștia au tot încercat și încercat să implice toate statele membre cu o distribuție echitabilă în ceea ce privește schema de relocare. Acum am văzut declarația Comisiei în ceea ce privește uh, schema de relocare săptămâna trecută, ce ne-a prezentat Comisia și e dezamăgitor ceea ce am văzut. Și mai corect aș putea să spun că e deprimant ce rezultatul, ce fel de angajamente ne-am luat. Domnule ministru, ați spus că Parlamentul a fost rapid. Da, noi ne-am făcut temele în trei zile, în timp ce Consiliul încă nu a făcut ceea ce trebuia, așa că aveți multe de făcut pentru a lucra în continuare bine în echipă și ați menționat cât de important este să lucrăm în echipă. Întrebarea mea e cum veți face astfel încât statele membre să fie într-o poziție în care să își să-și ia într-adevăr angajamente, să colaboreze între ele și să facă și să își aducă contribuția într-un mod echitabil, astfel încât să vedem într-adevăr acțiune în ceea ce privește acest sistem de relocare. În al doilea rând, în ceea ce privește această nouă propunere de la Dublin, înainte de sfârșitul anului, uh, Echipa de negociatori a Parlamentului a făcut o propunere informală și anume se cerea o abordare minimalistă în ceea ce privește minorii neînsoțiți. În alte cuvinte, doar se codifica propunerea Comisiei și hotărârea Curții de Justiție în ceea ce privește minorii neacompaniați. Din păcate, această propunere nu a trecut, nu a trecut în Consiliul Jai. Așa că aș dori să știu cum vedeți dumneavoastră ca președinție acest um, domeniu micuț, dar foarte important. Nu putem să avem acum o, un schimb de păreri cu dumneavoastră fără să discutăm despre drepturile fundamentale și statul de drept în Uniunea Europeană. Nu doar pentru că e un subiect pe care îl menționăm tot timpul, dar pentru că discutăm despre valorile cheie pe care a fost fondată Uniunea Europeană. Aceste valori sunt acum sub amenințare în mai multe state membre. Aș putea din nou să menționez Ungaria și mi-ar plăcea să menționez acum și Polonia. Însă vedem acest aceste tendințe îngrijorătoare într-un număr mare de state membre. E președinția olandeză gata să facă acum o inițiativă specifică în acest domeniu, astfel încât să vedem că Consiliul face un pas mai încolo, mai departe de această politică a tăcerii, dintr-un loc confortabil în care Consiliul a rămas pentru mult timp, o poziție care nu ajută pe nimeni, îi ajută doar pe aceia care acum subminează valorile fundamentale și principiile și drepturile fundamentale. Ar fi interesant să vedem dacă până la urmă, în sfârșit, vom vedea o președinție care într-adevăr vrea să acționeze în acest domeniu. Vă mulțumim și acum din partea GUE, domnul De Jong. Hm. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. Mă voi folosi de această oportunitate și voi vorbi în limba olandeză. Bineînțeles că și eu le doresc mult noroc celor doi miniștri sub președinția olandeză. Sper că vom avea niște rezultate bune, astfel încât să putem să abordăm criza cu care ne confruntăm acum. Sper că vom găsi niște soluții foarte bune. E în interesul tuturor. Ce doresc să adaug e următorul fapt. Un comentariu în linii mari, de fapt. Observăm acum că această președinție se prezintă într-un mod foarte pragmatic, discută cu oamenii, însă cred că nu ne-ați spus foarte exact uh, ce vă doriți să faceți, adică cum să ajungeți la uh, compromisuri. Țările de jos au fost mereu o țară care a semnat cele mai multe acorduri internaționale în ceea ce privește drepturile omului și eu cred că drepturile omului trebuie să fie conceptul cheie pentru următoarele luni, mai ales pe multe domenii importante. Ne-ați vorbit despre importanța statului de drept, așa că mă gândesc la numirea judecătorilor. și pare cam slab faptul că va exista doar un dialog în cadrul Consiliului Jai. Dacă eu aș fi ministru, eu m-aș duce la colegii mei polonezi și le-aș spune statul de drept e subiectul principal pentru mine pentru această jumătate de an. Așa că eu văd aici o lipsă de voință în ceea ce privește intrarea în acțiune. Asistența judiciară intră și ea sub această umbrelă. Sper să înregistrăm progrese și acolo, pentru că vorbim despre un uh, despre drepturile omului și în acest caz. Eu aștept să colaborez cu președinția olandeză și sper să înregistrăm progrese pe toate aceste domenii și ajung acum la refugiați, unde tot ce am spus până acum se aplică și mai mult. Ne putem uita la soluții pe termen lung, însă în acest moment trebuie să analizăm ce se întâmplă și ce avem la dispoziție. Și o mare încurcătură, dacă e să fim onești. Cei care suferă de pe urma acestei încurcături sunt refugiații. Sunt oameni care nu sunt primiți așa cum trebuie, nu mai au niciun fel de speranță că de cazul lor se va ocupa cineva rapid. Și apoi când vă aud vorbind despre progrese în ceea ce privește locurile fierbinți și așa mai departe și că trebuie să fie îmbunătățită primirea în diferitele regiuni. Acolo sunteți mai entuziași, dar aici vorbim doar de soluții pe termen lung, nu e ceva ce putem să facem acum trebuie să facem față situației existente acum în Europa, ne trebuie soluții bune și avem nevoie de o președinție care să-și ia angajamentul să facă toate acestea o problemă foarte specifică și una gravă pe care doresc să vă prezint are de-a face cu portul Calais. 2500 de oameni în Dunkirk stau în noroi. Uh, transportul uh, rutier spre Regatul Unit e tot mai puțin posibil, dar nu vorbim de o problemă europeană, vorbim și de o problemă regională și belgienii vor fi afectați și și Olanda. Guvernul acestea sunt îngrijorate. Ce măsuri voți, veți lua pe termen foarte scurt, astfel încât să exercitați suficientă presiune, astfel încât Franța să nu tot întoarcă privirea? și oamenii să poată să ceară drept de azil, să decidă dacă doresc să ceară drept de azil în Franța sau să se întoarcă. Doamna Sargentini, mulțumesc foarte mult și eu aș dori să le urez bun venit celor doi miniștri și voi începe prin a vorbi despre Curtea Constituțională. Ne așteptăm ca, nu ne putem aștepta ca Donald Tusk să rezolve toate problemele. El nu se înțelege atât de bine cu cei care iau acum deciziile în Polonia. Trebuie să ne angajăm mai bine și trebuie să vedem exact cum arată situația din Polonia. Trebuie să arătăm Comisiei și Parlamentului că Consiliul ne sprijină în lupta noastră împotriva tendințelor antidemocratice. Guvernul olandez și președinția olandeză a lansat niște idei interesante. Însă apoi ne dorim să fie îngrădită posibilitatea de călătorie a, predicatorilor urii, cum rămân lucrurile cu ei. Eu cred că restricții în ceea ce privește călătoria unor asemenea persoane ar putea duce și la următoarele, s-ar putea ajunge la niște situații absurde. Trebuie să vedem exact despre ce vorim predicători aiurii, fanatici, religioși, cum se ajunge în aceste situații. După modelul german și țările de jos au spus că cei care uh, sunt bănuiți, nu mai sunt acum trimiși înapoi în Ungaria. Și asta pentru că în Ungaria condițiile de detenție sunt foarte proaste și este încălcată Convenția Europeană în ceea ce privește drepturile omului. Oare nu ar trebui să discutăm din nou despre mandatul european de arestare, să mai lucrăm asupra acestuia în ceea ce privește suspecții și unde sunt aceștia trimiși. Apoi, la întrebarea doamnei Sipăl, la definirea cibercriminalității. Își dorește președinția olandeză să se gândească din nou doar în ceea ce privește securitatea sau să facă o definiție? Uh, Combaterea terorismului e întotdeauna sus pe agenda noastră, însă securitatea internă e un concept care nu a fost definit la nivel european, deși vorbim acum despre un pericol transfrontalier. Și putem rezolva ceva doar dacă vom avea o definiție europeană. Ieri am urmărit o misiune la televizor unde un ministru vorbea despre fluxurile de migranți spre Europa și care ar trebui să se îndrepte acum spre zero și că Europa trebuie să dea bani. Președinția olandeză își imaginează astfel lucrurile, chiar așa se vor întâmpla ele sau probabil ne puteți spune câte ceva, pentru că despre, din acele 3 miliarde despre care se vorbește încă nu s-a dat niciun cent și statele membre în continuare luptă cine, ce să plătească când. M-am uitat la cifrele pe care le-a prezentat Comisia în ceea ce privește relocarea refugiaților din Grecia și Italia. Olandezii au spus acum o lună și jumătate că ar fi dispuși să ia 1500 de refugiați. prima prima sută dintre ei trebuie să fie relocată, dar nu s-a întâmplat așa ceva. Apoi tot acest ministru olandez spunea în acea emisiune că nu trebuie să discutăm acum despre unde pot să existe aceste puncte fierbinți și așa mai departe. Nu, olandezii spun că da, trebuie să acționăm, nu doar să vorbim. Și atunci eu cred că Olanda trebuie să și ia acest rol de conducător acum, să se folosească de el, astfel încât să se ocupe într-adevăr de refugiați. Am văzut ce s-a întâmplat și în Luxemburg, lucrurile stau tot la fel, însă trebuie să se dea un mesaj astfel încât fiecare stat membru să-și ducă la îndeplinire cotele. În ceea ce privește controlele la graniță, ce ne puteți spune? Există un plan al miniștilor olandezi pentru un mini-Schengen. Dar rămas deocamdată n-a era acest plan, însă acest ministru olandez spunea că dacă până în primăvară nu se poate frâna acest flux de migranți, apoi Olanda va lua singură alte măsuri. Ce ar însemna acest lucru? Mulțumim din partea FDD, doamnă Ferrara. Bună seara. Mulțumesc foarte mult, uh, domnilor miniștri. Bună seara. Dincolo de propuneri legislative asupra cărora cu siguranță va trebui să lucrăm în continuare, și rapid, trebuie să ne gândim mai bine la modul în care va evolua cooperarea între statele membre, pentru că aceasta este absolut crucială. Și s-ar putea să vi se pară uh, ceva uh, deplasat, însă sau de la sine înțeles, însă pe de altă parte această cooperare între statele membre este bazic, e de bază, însă nu avem de fapt niciun act legislativ uh, care să uh, fundamenteze această uh, cooperare interinstituțională. Deci nu avem nici măcar o lege care să consfințească această cooperare. De aici trebuie să pornim. Și este foarte clar că lucrurile va trebui să se miște pentru că Parlamentul European uh, la un moment dat uh, um, a continuat uh, ideea comunitară, însă întotdeauna s-a izbit la Consiliu de rezistență statelor membre. Deci, indiferent ce făcea Parlamentul, la Consiliu era respinsă această tentativă de cooperare. Și apoi, ce s-a întâmplat la Paris și la lipsa de schimb de informații, este foarte clar că informațiile, de fapt, au existat, însă nu a existat schimbul de informații. Iată că asta arată încă o dată faptul că lipsește voința de cooperare între statele membre. Um, fie că e vorba de lupta împotriva terorismului, așa cum s-a arătat aici, fie că e vorba de lupta împotriva corupției și a criminalității organizate, organizate, sunt multe, multe lucruri de făcut, de îmbunătățit, însă cred că crucială este voința de cooperare. Trebuie să vedem în ce măsură guvernele chiar doresc să meargă pe calea comunitară și Uh, în ce măsură ele nu preferă oare calea interguvernamentală, pentru că putem să facem tot felul de legi și de legislative, dar ele vor fi egale cu zero. Apoi, migrația. Vorbim despre sistemele de primire, însă este foarte clar că sistemul actual este deficitar, este falimentar, s-a dovedit asta, s-a dovedit că și aici lipsește cooperare, lipsește solidaritatea. Relocarea. Cifrele care s-au prezentat până acum sunt absolut ridicole. Ehm, poate că au fost aduse la zi, însă se pare că din 160.000 numai câteva sute au fost relocați. Cel puțin sunt cifrele pe care le aveam noi. Mi se pare ceva ridicol. Deci pașii înainte nu prea sunt vizibili. Domnule ministru, spuneați că trebuie să fim mai puțin flexibili uh, în ceea ce privește migranții ilegali și că trebuie să uh, punem accentul pe repatrieri. Însă cum să se întâmple acest lucru? Cum se poate actualiza sistemul de uh, repatrieri uh, în condițiile în care nu avem o garanție a drepturilor omului și condițiile în care nu avem acorduri bilaterale solide? Aș dori să știu în practică această propunere unde va duce. Și tot în ce privește Schengenul, uh, trebuie să discutăm ce se întâmplă. Spuneți că nu, nu funcționează ce înseamnă Schengen? Libera circulație este garantată, da sau nu? Și vreau să ne spuneți um, că s-a discutat și despre acel mini-Schengen. Ce înseamnă asta? Sunt zvonuri. Uh, cine a hotărât? Ce a hotărât? Aș vrea să știu. Libera circulație este consfințită, da sau nu? Uh, pentru că, da, ne spuneți că Schengen trebuie rediscutat, însă este vorba de un adevărat pilon al Uniunii Europene și trebuie să știm că acest sistem, dacă el va dispărea, va avea un impact deosebit asupra Uniunii Europene în ansamblul ei. Ceea ce privește drepturile fundamentale, da, E foarte important acest lucru. Eu am fost raportoare între, pe situația drepturilor în Europa între 2013-2014. Știu, deci, subiectul și este foarte clar că trebuie să se ajungă la un consens în ceea ce privește monitorizarea țară cu țară. Asta încă nu s-a rezolvat și atunci vreau să mă întreb ce inițiative vor fi Uh, luate în acest sens, astfel încât să existe informații autentice în ceea ce privește evoluția drepturilor fundamentale în fiecare stat membru în parte. Și apoi, aceste informații existente să se știe ce se poate face în fiecare stat membru preventiv, pentru că trebuie să știm ce să facem în amonte, să prevenim înainte să uh, nu fie prea târziu. Mulțumesc, doamna Mețola, pentru PPE. Mulțumesc. Claude. Aș dori să mă raliez uh, colegilor, <clears throat> salutând prezentările um, prezenției neerlandeze. Eu sunt din Malta și pentru mine, ca cetățean uh, maltez, Uh, și ca reprezentant al uh, țării, unei țări care va urma la președinție, este foarte important să pot coopera cu președinția neerlandeză. Este un an foarte important. Vom uh, lucra la ceea ce s-a început la ultimele alegeri parlamentare. Lucrăm la un raport privind migrația. Eu cooperez la acest raport împreună cu doamna Chienghe și toate elementele menționate vor fi menționate în raportul ce se va prezenta luna, lunea viitoare uh, la Strasburg. Un punct important recunoașterea faptului că dacă discutăm, dacă discutăm uh, regulamentul de la Dublin și eșecurile sale, nu pot decât să spun că salut um, prezența președinției neerlandeze pentru a discuta solidaritatea și um, relocalizarea, dar aș vrea să vă spun că după șase luni nu s-au făcut foarte multe lucruri și am vrea să putem discuta faptul că responsabilitățile nu sunt uh, repartizate în mod echilibrat. Există țări care își asumă o sarcină, o povară mult mai grea. Grupul PP ar dori să insiste asupra drepturilor, dreptului de azil. Credem că ar trebui să punem uh, presiune mai mare asupra țărilor care nu au implementat până la bun uh, sfârșit prevederile deja adoptate ta' da, standards ehm, li huma huma ehm, Credem că tot ceea ce s-a adoptat eh, trebuie să fie aplicat și respectat de toată lumea. În ceea ce privește paza de coastă și poliția de frontieră, noi eh, salutăm eh, propunerea Comisiei Europene și uh, așteptăm cu nerăbdare să continuăm uh, munca pe aceasta. Mulțumesc, spune președintele. Aș dori să dau uh, ministrilor cuvântul pentru o primă reacție. Mai avem încă 13 solicitări de intervenție, deci puteți să mai păstrați câteva puncte pentru etapa următoare. Vă dau cuvântul pentru aproximativ 5-6 minute. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Dați-mi voie să spun că pentru mine este o bucurie să fiu uh, alături de noastră și să uh, răspund în numele Consiliului la întrebările adresate. În ceea ce privește terorismul, președinția se va concentra asupra implementării din, uh, elementelor din noua strategie a Uniunii Europeană. De asemenea, vom pune accentul pe schimbul automat de informații. Unul din elementele cheie discutat, uh, ce se va discuta la următorul Consiliu, va fi cum să ne asigurăm că schimbul de informații are loc în mod eficace. Și, bineînțeles, uh, ne vom concentra asupra legislației ce a fost deja adoptate, mai ales PNR. După cum am spus și înainte, Consiliul întotdeauna caută acest echilibru între uh, securitate și drepturile omului. Domnul Kirkhope ne-a adresat uh, cuvinte foarte amabile referitoare la uh, Uh, troica președințiilor și la uh, președin... viitoarea noastră președinție. Uh, mi s-a adresat și o întrebare privind radicalizarea. Consiliul, Comisia și Parlamentul au făcut deja mult în acest sens. Și unul dintre bunele exemple este crearea unității pentru internet la Europol, care are un foarte mare succes și folosește multe din experiențele colegilor uh, noștri din Regatul Unit. Consiliul uh, își dă seama că este un uh, domeniu în care trebuie să facem schimb de bune practice, practici. Atât în ceea ce privește discursul bazat pe ură, dar și cei care țin aceste discuții. Vom avea pe 1 și 2 februarie o conferință tocmai pe acest subiect, combaterea radicalizării și a extremismului violent. Doamna Sargentini a pus și o întrebare referitoare la predicatorii um, care răspândesc ura și am căzut de acord asupra mai multor uh, lucruri. Să facem schimb de bune practici și apoi să avem contacte bilaterale în ceea ce privește uh, persoanele considerate ca fiind astfel de predicatori. Este clar că cooperarea este cheia succesului împreună cu uh, unitatea pentru internet, uh, dar și unitatea pentru combaterea terorismului de la Europol. Doamna Wikström a, întreba, a pus o întrebare referitor la statul de drept ce au fost mai multe întrebări pe acest subiect Uh, și din partea domnului De Jong și din partea doamnei Sargentini. Ultimele evoluții din Polonia privind Curtea Constituțională și televiziunea publică au ridicat întrebări privind uh, statul de drept. Consiliul consider că este foarte important ca valorile europene fundamentale să fie respectate în întreaga Uniune Europeană. Urmărim îndeaproape contactele între Comisie și Parlamentul uh, și Guvernul Polon Miercurea viitoare, în Colegiul Comisarilor, se va discuta acest lucru. S-ar putea să aflăm mai mult despre poziția Comisiei atunci. De asemenea, au loc contacte între Consiliul Europei și uh, guvernul polonez. Mai ales uh, Comisia de la Veneția joacă un rol aici. Și Parlamentul în plen va discuta uh, situația din Polonia în plenul său și asta subliniază importanța acestui subiect. Domnul Kunders uh, pentru afaceri externe va fi prezent atunci. Am fost întrebat dacă voi contacta coleg colegii polonezi și, bineînțeles, voi contacta colegii polonezi pe foarte multe subiecte, dar și acesta va fi inclus. Or, și orice fel de îngrijorare privind statul de drept uh, va fi inclusă. Doamna Zipăl a pus o întrebare referitoare la criminalitatea organizată și dacă avem o definiție a acestea. E bine, dacă am fi avut-o, ați uh, ști. Există o, definiție a criminalității cibernetice. De fapt, o definiție exactă nu există. Toată lumea are o accepțiune a acestui termen, însă există zone gri care poate se suprapun cu alte definiții. Noi considerăm că Um, este foarte clar că um, criminalitatea um, cibernetică ne aduce, ne pune în fața noi provocări. Uh, când avem de-a face cu o bancă și o spargere la o bancă, este clar care este jurisdicția, uh, care va fi procurorul care va aduce spărgătorul în fața instanței. Dar dacă avem o victimă în Grecia, un uh, hacker într-o altă țară și banca din Franța, atunci uh, ar putea să avem uh, probleme mult mai mari și sperăm să găsim soluții în următoarele șase luni la astfel de situații. De asemenea, s-au pus întrebări referitor la sprijinul financiar vom discuta pe baza, comisi, um, pe baza propunerilor comisiei și um, vom vedea ce soluții putem să găsim pentru a combate finanțarea organizațiilor teroriste. Domnul De Jong a confirmat și îi mulțumesc pentru asta că și el este dispus să coopereze um, pentru a ajunge la un schimb de opinii rapid privind asistența juridică. Salutăm această confirmare și așteptăm cu nerăbdare să lucrăm la acest, la acest dosar împreună. Doamna Sargentini s-a, referit, s-a a pus o întrebare privind Ungaria. Un judecător uh, olandez a suspendat transferul de uh, Um, deținuți către uh, Ungaria aștept, um, în așteptarea hotărârii uh, Curții de Justiție. Și când va fi necesar vom discuta acest uh, caz și vom lua în considerare um, și perspectiva mandatului european de arestare. Doamna Ferrara ne-a întrebat referitor la lupta împotriva terorismului și uh, schimbul de informații. Ca membru al Consiliului, uh, în, ultim, în ultimul an, pot să vă spun că toate statele membre sunt uh, de acord că schimbul de informații este cât se poate de important. La reuniunea ministerială informală vom, ne vom concentra asupra îmbunătățirii uh, schimbului de informații privind armele de foc și precursorii și vom duce aceste discuții și ca parte a strategiilor naționale împotriva terorismului. Cred că toți membrii Consiliului consideră că cooperarea este un element cheie în uh, succesul luptei împotriva criminalității organizate și împotriva terorismului. Și președinția neerlandeză este foarte conștientă de asta. Domnule președinte, cred că am răspuns la întrebări. Domnul președinte, da, vor mai fi mai multe întrebări în, următoare, în următoarea rundă. Domnule Daikov, vă dau cuvântul. Știu că au fost multe întrebări, dar vor mai veni uh, și mai multe în ceea ce privește migrația. Deci, vă rog, dacă puteți să vă rezumați la 5-6 minute. All right, then I will... I won't use the temptation of... Mulțumesc, dar nu voi cădea în... Uh, Um, capcana sau nu voi uh, ceda ispitei de a răspunde numai la întrebările mai ușoare și apoi să spun că timpul mi-a expirat. Au fost întrebări care au fost adresate de mai mulți dintre dumneavoastră. Întâi, sistemul de uh, relocare și uh, ce rezultate am obținut. Dacă ne uităm la cifre acum, nu vreau să apăr munca făcută până acum, dar dacă vă uitați la deciziile luate relocarea este foarte puțin posibilă. Ce putem face acum sunt transferurile. Acum uh, suntem pe cale să uh, creăm aceste hotspot-uri și să înregistrăm persoanele. Deci să amprentăm și să punem aceste amprente într-o bază de dată care să poată fi accesată. Apoi uh, Uh, relocarea necesită o analiză a datelor, a cazurilor individuale. Nu uh, o analiză a numărului total de cereri, ci uh, să vedem dacă intră în contingentul de 75% plus pentru a obține azil într-unul din statele membre, să vedem dacă au rude undeva, care sunt perspectivele, dacă, are un, dacă este vreo logică uh, Um, să îi um, transferăm într-un anume loc. Toate aceste lucruri nu există încă. Și la asta mă refeream uh, când spuneam că nu trebuie să așteptăm să se facă toate aceste lucruri uh, până să uh, facem ceva. Încercăm să testăm sistemul, să vedem ce funcționează. În sistemul olandez am început cu două contingente pentru Italia și Grecia și ne așteptăm să, apară, să vină primele persoane la sfârșitul săptămânii, dar este clar că uh, procesul de uh, transferare uh, a, refugiaților, așa cum îl avem noi în vedere, nu este încă pus în aplicare. Și nu putem să așteptăm să fi construit întreg sistemul înainte de a începe să transferăm oameni. Este un proces care continuă. În plus, asta nu înseamnă că trebuie să blocăm toate persoanele și nu înseamnă că sunt blocate toate persoanele în țara în care au intrat. Am avut un sistem de relocare sau de transfer uh, informal până acum. Oamenii călătoreau singuri, circulau singuri. Vrem să înlocuim acest lucru. Dar asta nu înseamnă că în momentul de față oamenii sunt blocați în țara de intrare. Și eu sunt frustrat de ritmul în care evoluează lucrurile, dar în același timp Uh, pot să vă spun că nu mai protestez atât de puternic cum o făceam înainte să vizitez insulele Elene în decembrie. Nu este ușor. Înțeleg când oamenii spun că n-am obținut uh, ce vrem să obținem, uh, deci suntem frustrați, dar în același timp s-au și făcut multe lucruri. În unele insule se începe chiar de la zero. Trebuie să se creeze un sistem care să fie o mașinărie bine unsă și care să funcționeze. Uneori din afară e foarte ușor să spui de ce amprentează pe celuloid și nu printr-un sistem electronic. Ă, o fac ă, numai ca să pună bețe în roate? Nu, ci pentru că sistemele electronice și-au ajuns la limită. Nu există destule ă, sisteme electronice donate pentru acea insulă ca să se facă acest lucru în mod adecvat. Deci, iată, lucrurile sunt mai nuanțate, uh, Uh, nu vreau să spun că facem miracole, că toate lucrurile merg bine. Bineînțeles că ar fi trebuit să facem mai mari progrese până acum, uh, prin simplu fapt că membrii Consiliului ar fi trebuit să adopte mai repede deciziile. Asta ne-ar fi oferit mai mult timp. Au fost mai multe întrebări, de asemenea, în ceea ce privește viitorul Schengen. Și există uh, unele idei referitoare la uh, Schengen. Aș vrea să vă spun că obiectivul este să avem Schengen cât de bun îl putem obține. Nu este planul A, planul B sau planul C. De asemenea, Schengen nu este pus sub semnul întrebării de decizia politică a statelor membre. În primăvara lui 2015 a, am ajuns la analiza că dacă nu avem soluții sprijinite de toate statele membre sau toate statele membre Schengen, asta va pune, va, va constitui un risc pentru sistemul Schengen. Și asta nu este ce ne dorim, ci este ce s-ar putea întâmpla, este o analiză, o constatare. Apoi, când nu s-a ajuns la un acord, asta a devenit ca un fel de profeție uh, Um, dar totuși nu este o glumă dacă țările nu își asumă partea lor de responsabilitate, dacă lasă oameni să, țar, să treacă um, fără să îi înregistreze până ajung în țara în care vor, toate aceste lucruri vor avea consecințe. Um, cred că țările pur și simplu nu vor să aplice, să adopte aceste măsuri nu le adoptă pentru că nu le plac aceste măsuri, dar cred că trebuie să o facă pentru că nu există o alternativă. Și în planurile de urgență, bun, ne gândim că vrem ca povara să fie împărțită în mod echitabil, vrem să cooperăm mai bun cu statele din uh, regiune. Asta, din punctul meu de vedere, este planul A și apoi există diferite uh, variații. Apoi, bineînțeles, multe țări se mai gândesc uh, ce se poate întâmpla în cazul cu tare sau cu tare. Deci, uh, până la urmă, noi încercăm să promovăm uh, propunerile principale, dar dacă nu reușim, n-am vrea ca cineva să poată să spună, bun, dacă planul A n-a mers, nu facem nimic. Nu, trebuie să avem planuri de uh, Uh, rezervă. Deci, iată, în acest context s-au discutat uh, lucrurile. Domnul președinte, domnule ministru, dorim să ascultăm uh, perspectiva dumneavoastră și ne dați informații foarte importante, dar știu că vor fi colegi care au mai multe întrebări referitoare la migrație și la Schengen. Deci aș dori să le permit să intervină să menținem o dezbatere dinamică. Știu că puteți dumneavoastră să stați până la 5, chiar dacă domnul Van der Stur va trebui să plece la fără un sfert. Aș dori mm, ca colegii să poată interveni și apoi după, după aceea vă voi da dumneavoastră mai mult timp. Începem cu domnul Boni. Dragi colegi, am să vă rog să nu depășiți uh, două minute, asta ne-ar ajuta foarte mult pe toți. Prawie będę mówił po polsku. Mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc pentru prezentarea priorităților uh, președinției neerlandeze. Cele două elemente, protecția frontierelor, bunul sistem de transfer, accesul, um, folosirea tehnologiilor pentru protejarea uh, frontierelor, menținerea Schengen și noua directivă împotriva terorismului și schimbul automat de informații sunt acțiuni cheie și cred că am pierdut foarte mult timp, săptămâni, luni și cred că avem nevoie de o cooperare mai bună. Ea lipsește și au existat chestiuni ce țin de statul de drept și întrebări ce țin de statul de drept. Eu sunt din uh, Polonia. Aș dori să-i mulțumesc domnului ministru Van der Stor pentru modul în care am, ne-ați informat că Comisia uh, se va ocupa de aceste lucruri. Nu trebuie să închidem ochii la ce se întâmplă în Polonia. Cred că statul de drept și Curtea Constituțională și metoda Curții Constituționale de a funcționa a fost subminată și au fost subminate toate acestea și așteptăm discuțiile din Comisia de la Veneția. Și alte legi au fost încălcate, de exemplu în ceea ce privește independența um, funcționarilor publici. Acum există criterii mai scăzute pentru persoane care vor deține funcții importante în administrația publică. În ciuda unor uh, obiecții din Polonia, acum se adoptă noi legi um, care încalcă acest uh, echilibru între protecția vieții private și securitate. De asemenea, pentru aceste lucruri, de exemplu, nu există o listă clară a um, infracțiunilor vizate. Uh, va fi mult mai ușor să fie găsite persoane pe rețea sau să fie urmărite în rețea. Și dacă guvernul nu, se retra- nu retrage această propunere, pot să vă spun cu mare tristețe că lucrurile vor fi grave. Mulțumesc tuturor colegilor care au pus întrebări. Domnul președinte, dragi colegi, am să vă rog să vă rezumați la două minute. Grazie, grazie Presidente. mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să vă salut și să vă mulțumesc, domnilor miniștri, reprezentanți ai președinției olandeze și vă mulțumesc pentru ce ați prezentat și vreau să mulțumesc mai cu seamă uh, cu ministrului Van der Stel pentru ce a spus în legătură cu directiva minori munca noastră, munca noastră pe care am desfășurat împreună cu colegii din umbră și a reprezentat, bineînțeles, și un angajament din partea președinției luxemburgheze, astfel încât acordul să poate să fie atins, ceea ce s-a întâmplat. Deci vreau să exprim aprecierile mele și să încurajez președinția olandeză, pentru că, iată, se poate și va trebui să ajungă la un acord ceea ce privește directiva la care lucrează colegul Young și în ceea ce privește garanțiile procedurale. În ceea ce privește argumentele invocate aici, aș face câteva observații. Una se referă la terorism. Și aici eu n-am auzit multe uh, despre prevenire. Nu s-au vorbit multe despre acest subiect care mi se pare important. Prevenirea radicalizării prin formare, prin educație, prin școli, prin muncă de lămurire în închisori, etc. Deci ceva important. Și ceea ce privește terorismul ar mai fi un aspect. Activitatea de luptă împotriva criminalității criminaliz organizate um, ascunse pentru că e vorba de mm, mafia, e vorba de traficul de arme și așa mai departe. Dar în ce privește criminalitatea organizată în general, eu cred că aici sunt încă multe alte de făcut pentru că uh, sub această egidă a criminalității organizate, uh, în ceea ce privește această infracțiune, în Europa există multe aspecte și ramificații inclusiv uh, criminalitatea organizată și relația sa cu terorismul. Deci eu zic că sunt și aici multe, multe de făcut, care ar place ca președinția olandeză să ia notă și de aceste legături. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, doamna Intveld, Sofie. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule Decof, mă bucur foarte mult să vă văd aici. Mă bucur și uh, de perspectiva celor șase luni de muncă comună pe care le contemplăm împreună și vreau să vă spun uh, pe șleau că nu se aude suficient uh, despre problema refugiaților uh, în mod pozitiv, în sensul că se spune cât de greu ne este, însă este ceva ce poate fi gestionat. S-a pierdut foarte mult timp pentru că guvernele nu și-au dorit să facă ceva. Eu cred că în următoarele șase luni va trebui să se dea dovadă de voință politică, pentru că nu va trebui iară să luăm de la capăt cu soluțiile repertoriate, ci pur și simplu să vă asigurați că statele membre 28 vorbesc într-un singur glas. Apoi, Polonia, Ungaria, se aud conștiente deseori în acest sens de nevoia de a monitoriza foarte atent ce se întâmplă și ce face Comisia în legătură cu aceste două țări. Foarte bine. Uh, ne spuneți că ați abordat chestiunea în Polonia, dar ce înseamnă asta? Bănuiesc că Consiliul are propriul său diagnostic, propria sa evaluare și nu cred că Consiliul așteaptă să vadă ce spune Comisia. Așadar, aș vrea să știu ce se va întâmpla cu propria dumneavoastră evaluare a situației acest, din aceste țări. Ce privește statul de drept, dialogul respectiv, mă bucur că am depășit anumite etape cruciale, însă după părerea mea acest dialog nu este foarte consistent. Statul de drept uh, este invocat de multă lume, însă știm bine că foarte multe state membre invocă statul de drept, dar nu prea le pasă de acest concept, deși îl invocă tot timpul și colega mea a spus ceva important, și anume, având în vedere că suntem într-o situație în care mandatul european de arest pare să nu funcționeze, se vede foarte clar că asta duce la consecințe asupra securității însăși în europeană. Ne-ați spus că sunteți uh, uh răspunzător în uh, țările de jos de statul de drept și de justiție, iată, o dublă misiune și mi-aș dori ca așa să se reflecte la președinția olandeză a Consiliului. Apoi, ce veți face pentru a debloca situația cu două directive. Una, antidiscriminare, cred că blocajul durează de vreo 10 ani cu această directivă și această înămolire Uh, vizează și uh, parteneriatele civile și căsătoriile de persoane de același sex care sunt blocate de țări, cum ar fi Polonia. Și aici este o mare blocaj. Ce veți face pentru a rezolva această situație? Mulțumesc foarte mult, doamna Keller. Mulțumesc. În ceea ce privește relocarea, foarte clar, subiectul este unul dificil și prima dată s-a încercat ceva, nu s-a reușit, acum iarăși există o tentativă, este complicat, însă este foarte clar că, mm, într-adevăr, în condițiile în care țările de jos au făcut o tentativă de a oferi niște locuri, alte țări nici măcar nu au oferit vreo posibilitate. Și în ultimele luni uh, s-a văzut că timpul de așteptare este prea lung pentru refugiați, timpul de două luni de așteptare este mult prea lung pentru aceștia. Pentru că stau ă, într-un loc eventual care nu este propice pentru o staționare de două luni, ar fi putea să se deplaseze în altă parte, însă trebuie să aștepte două luni. Așadar, e nevoie de reguli stricte, dar și de flexibilitate din partea statelor membre și mi-ar place ca președinția olandeză să pună accentul și aici. Apoi ați mai menționat iarăși soarta tragică a refugiaților, care este așa cum este. Știm bine că avem fluxul de refugiați de tot felul și de migranți, plus traficanții. Eu cred că nu vom rezolva aceste probleme dacă nu ă, creăm căi legale de migrație și de sosirea refugiaților ă, pe uscat uh, în Europeană și în acest sens mă gândesc că poate că președinția olandeză ar trebui să facă ceva astfel încât intrarea legală pe teritoriu să poată să aibă loc dar uh, nu așa marginal, pe undeva pe la un punct de trecere, nu știu de unde, din Urcia, ci să existe căi clare de intrare pe teritoriu și căi uh, avalizate. Domnul Kerhoff, mulțumesc foarte mult! Ircos. Vor vorbi limba uh, greacă. Mulțumesc foarte mult. Uh, am fost foarte interesat de documentul prezentat de președinția olandeză cu cele trei pre- uh, priorități, hotspoturi, primire, protecția granițelor și partajarea sarcinilor în vederea relocării. Bineînțeles că va trebui să nu uităm că aceste hotspoturi există deja din octombrie ele funcționează și s-a dovedit că problemele nu lipsesc. Am avut în Grecia o situație cu niște cetățeni pa pakistanezi care uh, au fost trimiși înapoi în Pakistan, dar uh, nu s-a rezolvat situația. Deci este foarte clar că nu e deloc clar ce se întâmplă. Pe de altă parte, mii și mii de persoane continuă să traverseze marea către teritoriul nostru și ne-am dorit ca, bineînțeles, ideal vorbind, ca 100% din cei care sosesc pe malurile noastre să fie primiți așa cum se cuvine, să fie procesați, să fie evaluați ca și uh, cereri și dacă nu primesc statutul de refugiați, să fie trimiși înapoi. Aceasta este situația ideală, cam la asta ne-am așteptat, știm bine că este ceva ce ține de ideal. Între timp facem ceea ce putem Eh, unii spun că e și voința lui Dumnezeu, dar nu știu ce să zic. Eh, eu nu aș eh, dori să avem aici o abordare prea timorată, pentru că noi încă de astă vară am solicitat un calendar foarte clar. Doream să știm unde și când vor fi stabilite aceste hotspoturi. uri Vrem să știm și nu știm încă ce se va întâmpla cu relocarea. Vrem cifre, vrem calendar, vrem angajament pe baza muncii pregătitoare pe care ați dus-o și uh, în ceea ce privește președinția olandeză. Dorim ceva bazat pe fapte, dorim un document clar și precis. Mulțumesc! Doamna Kienge. Colega mea, Mețola, a spus ceva uh, în legătură cu ce se va întâmpla săptămâna viitoare, prezentarea unui raport, inițiativă strategică în ceea ce privește migrația, unde se va pune accent pe nevoia unei abordări mm, globale. Acest raport de inițiativă conține multe dintre ideile pe care le-ați prezentat dumneavoastră și de aceea aș pune niște întrebări în acest sens. În primul rând, ceva ce mi-aș dori mi-aș dori să lucrăm uh, foarte strâns împreună pe parcursul președinției dumneavoastră pe acest dosar care va deveni o strategie oficială a Parlamentului în legătură cu imigrația. Apoi, ați vorbit despre problemele cu care se confruntă multe dintre statele noastre membre în ceea ce privește gestionarea fluxului de migranți. Cum veți ajuta aceste state membre pentru a depăși situația și cum veți uh, uh, aborda problema controlelor la frontiere defectuoase, care uh, devine din ce în ce mai uh, problematică. Sunt lucruri menționate aici de colegii noștri. S-a mai vorbit uh, sau se vorbește actualmente de acel mini Schengen. Puteți să ne confirmați că asta se și întâmplă, acest mini Schengen? Și apoi, un ultim aspect. N-am auzit nimic în legătură cu lupta împotriva islamofobiei, uh, rasismului, xenofobiei și așa mai departe. Este vorba de o, emisi- o misiune voită, da sau nu? Mulțumesc, doamna Stevens, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnilor miniștri, vrem să vă pun o întrebare în legătură cu migrația. Dacă am înțeles eu bine, ne-ați spus... Da, deci spuneți că refugiații care au deja o protecție în Turcia, au obținut această protecție în Turcia, vor fi și aceștia trimiși în afara Europei sau uh, considerați că fiecare european care sosește în Europa, fiecare refugiat, mă scuzați, care vine în Europa, trebuie automat să beneficieze de protecție. Apoi ne-ați mai invocat aici regulile din regulamentul de la Dublin, care spune că, în principiu, statul de sosire este și cel care trebuie să primească efectiv uh, Uh, refugiații. Însă, dacă vedem ce se întâmplă cu fluxurile uriașe din uh, Italia și Grecia, este foarte clar că nu se poate continua așa. Ce se va face? O repartizare, o relocare? Pe ce bază? Pe baza cifrelor actuale? Sau vă gândiți oare să propuneți ceva nou? Un mecanism uh, diferit? O nouă abordare? Cred că pentru, dumneavo- pentru dumneavoastră a anulat, pur și simplu Dublin nu este uh, fezabil, însă totuși o alternativă tot trebuie să fie găsită. Mulțumesc foarte mult, spune doamna Dali. Mulțumesc uh, pentru că ne-ați prezentat uh, prioritățile președinției neerlandeze. Nu m-aș întoarce la mecanismul de relocare, s-au adresat deja multe întrebări în legătură cu acesta, însă, domnule Daikov, uh, Uh, vreau să vă spun că, după părerea mea, nu ați răspuns la multe întrebările ridicate aici. Eu sunt um, din Malta și am citit programul dumneavoastră și mă bucuram că în el subliniați cât de importantă este solidaritatea între statele membre. Este o idee bună, de asemenea, să ne facem autocritica uh, și e bine că se spune că există lipsă de capacități în anumite statele membre, state membre, însă nu este vorba aici de scuze valabile uh, pentru inacțiune. De ce spun asta? Pentru că aici vorbesc în calitatea mea de raportor din umbră socialist, socialist în legătură cu mecanismul permanent de relocare care va fi pur și simplu o pierdere de timp dacă nu putem pur și simplu astăzi să ne punem de acord asupra unui mecanism temporar. Deci mecanismul uh, final nu va putea funcționa dacă astăzi ne putem de, pune de acord asupra acestor principii inițiale. Uh, iar întreb iarăși președinția, președinția neerlandeză și uh, troica de președinții ce se va face pentru a folosi mai bine tehnologia pentru a uh, Um, lupta împotriva crimei organizate și împotriva traficului de ființe umane. Este foarte clar că specialiștii ne spun că e vorba de o abordare holistică pentru a aborda aceste probleme, crimă organizată, trafic de ființe umane, dar concret ce veți face? Și cum vă veți asigura că se va găsi un echilibru între drepturile fundamentale și securitate? Mulțumesc foarte mult! Domnul Lindermüller, mulțumesc foarte mult. Domnule Van de Stan, ați spus că pentru uh, stat, uh, președinția neerlandeză, statul de drept este deosebit de important și mă bucur de această declarație și doresc să particip și eu la acest efort. În, uh, în Uniunea Europeană, drepturile fundamentale sunt importante, însă sunt state care le încalcă Um, care le încalcă chiar și în condițiile în care ele sunt constituite prin Constituție. Polonia și Ungaria au devenit exemple, uh, din păcate, cunoscute deja. S-a discutat mult, s-a monitorizat mult uh, situația statului de drept și a drepturilor uh, fundamentale în Uniunea Europeană, în statele membre. S-a discutat, dar nimic nu s-a schimbat concret în aceste țări. Iată de ce mulți cetățeni și mulți alegători ne întreabă și vă întreabă ce veți face pentru a lupta împotriva acestor tendințe de democrație neliberală, așa cum se preconizează ele în Polonia, în Ungaria. Cred că Consiliul ar trebui să facă mai multe în acest sens și vreau să vă întreb concret ce planuri concrete aveți pentru a vă asigura că uh, se respectă principiul statului de drept în statele membre, în Uniunea Europeană. Mulțumesc, doamna Wimberg. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, domnilor miniștri, vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. 2016 este cu siguranță un an istoric mediul înconjurător, uh, geopolitica, uh, tot atâtea provocări, provocări mondiale, provocări uh, în Europa, bineînțeles. Este foarte clar că în criza migrației a intrat într-un sezon mai slab, însă lucrurile se vor intensifica în următoarele luni. Um, țările de jos este foarte clar că nu au un exemplu strălucit în materie de gestiune a imigrației. Um, așadar, uh, în ce privește viitorul, um, să avem încredere, să nu avem ce veți face pentru a ne convinge că aveți voință în acest sens? Mecanismul apoi de relocare. Ce să facem cu acele țări care refuză uh, să primească persoane pe teritoriul lor uh, sancțiuni, amende? Ce se poate face pentru a forța mâna acestor state membre? Apoi, uh, aș mai pune o întrebare care e suscitată de ce ne-ați spus în prezentarea dumneavoastră. E vorba de cei, acei luptători care uh, au fost în Siria, jihadiști, și se întorc înapoi în Europa. Ce se întâmplă cu aceste persoane? Uh, se încearcă o deradicalizare a lor? Ce fel de măsuri ar putea să fie uh, aduse pe tapet? Mă refer mai ales la uh, prevenire, ce să facem pentru a preveni uh, aceste călătorii. Dar, bineînțeles, trebuie să gestionăm și întoarcerea persoanelor respective. Apoi, în ceea ce privește directiva uh, privitoare la arme, știu că la Consiliu se preconizează o serie de modificări la sugestia Comisiei. Suedia, cu siguranță, este vizată aici. Aș dori să știu mai mult în acest sens. Domnul, doamna Young. Mulțumesc. Ați spus pe bună dreptate, domnule ministru, că există un nivel destul de mare de neîncredere în Europeană și, în primul rând, pentru că criza refugiaților ne demonstrează că Europa a eșuat și pentru că cetățenii doresc ca Europa să-și asume mai multă răspundere, dar asta nu se întâmplă. Uh, oamenii aceștia care sosesc în Europa locuiesc în condiții inumane la Dunkerque, la Calais, nu este poate să tratăm astfel ființele umane. Europa trebuie să dea un răspuns. Acum, cu președinția neerlandeză, trebuie să arătați că sunteți uh, liberi de influența rasiștilor și că doriți să faceți ceva uh, în Europa. Nu ne dorim o fortăreață Europa, nu acesta este viitorul, așadar sunt foarte îngrijorată de toate acele inițiative care vizează consolidarea uh, granițelor externe ale UE în condițiile în care nu suntem în stare să uh, uh, avem o primire umană decentă a miilor de cetățeni refugiați care doresc protecție. Uh, este foarte clar că tratatul ne permite să nu facem neapărat totul la nivelul celor 28 de state membre, ci să avem uh, o abordare cu uh, un număr mai mic de state membre care au mai multă voință și în altul uh, um, comisariat al ONU pentru refugiați urmărește cu multă atenție situația. Aș dori să știu ce spuneți despre asta. Uh, și, în sfârșit, Polonia și Ungaria, subiecte foarte arzătoare, va trebui să ne ocupăm de ele. Dacă nu facem ceva, alte țări vor urma pe această cale, subminarea statului de drept, a democrației, a drepturilor fundamentale și uh, se va da încă și mai mult apă la moară extremismului care oricum este în creștere în Europa. Mulțumesc foarte mult, uh, domnul Van de Stur, trebuie să plece, sau trebuie să plece la fără un expert și um, aș dori să îl lăsăm să răspundă la întrebarea în legătură cu statul de drept. Domnul Daikov mai uh, stă cu noi un pic. Uh, dragi colegi, uh, încă doi colegi și apoi închid lista, dacă îmi permiteți, doamna Revotala. Și apoi închid lista. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! pentru prezența dumneavoastră aici. Încă o dată se ridică problema statului de drept în Europa. Despre asta voi vorbi. Am vorbit mult despre Ungaria, despre Polonia și m-aș întoarce la această problemă a proceselor uh, sumare Uh, care vizează pe din ce în ce mai mulți dintre refugiați acuzați că au uh, trecut granița în mod uh, ilegal. Apoi, în Croația, unii musulmani sunt considerați a fi teroriști. Apoi, în Danemarca, refugiați care sunt acuzați nu pe bună dreptate, Suedia, controle la frontieră împreună cu, ă, la granița cu Danemarca și ă, deci multe breșe în acest front al statului de drept ă, par să se deschidă simultan și atunci vă întreb cât de oportună este convenția noastră a drepturilor umane astăzi în Europa. O avem ca și lege sau ca și convenție, însă nu vorbe, ci fapte ne trebuie și atunci va trebui ca să mergem neapărat dincolo de discursuri, să reamintim valorile noastre și să le actualizăm. Mulțumesc foarte mult, domnul Jezek. <clears throat> Well, my question is whether... Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea e dacă v-ați gândit uh, să vă folosiți de posibilitatea punerii în, aplicării, a, în aplicare a directivei de protecție temporară din 2001, atunci când vine vorba de criza refugiaților. E un instrument care a fost proiectat într-o situație asemănătoare cu cea cu care ne asemănăm acum în relație cu cele întâmplate în Siria. Mulțumim, mulțumim tuturor colegilor. Încheiem cea de-a doua rundă din cauza timpului, așa că acum permiteți-mi să îl rog pe domnul Van der Stoer să ne spună câte ceva înainte să plece la Comisia Jurii despre statul de drept. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând îi mulțumesc doamnei Chinici pentru cele spuse legate de terorism, dar într-adevăr este cap de listă pe agenda Consiliului va fi de asemenea într-o poziție Uh, importantă și la Consiliul pe care îl vom organiza la sfârșitul lunii. Vom face tot ceea ce putem astfel încât să punem în aplicare concluziile la care a ajuns Consiliul la sfârșitul anului trecut, iar apoi vom avea încă două conferințe la nivel înalt în ceea ce privește radicalizarea. Doamna Chinici a spus cât de important este prevenirea. Consiliul este totalmente de acord cu acest fapt și în martie vom avea o conferință care are ca subiect combaterea terorismului, așa că acest subiect se află într-un punct important pe lista noastră. Uh, Apoi am fost întrebat, statul de drept voi ajunge la acest subiect, dar am fost întrebat și în ceea ce privește căsătoriile, parteneriatele și așa mai departe. Pe 3-4 decembrie 2015, Consiliul JAI a notat că nu există unanimitate în ceea ce privește un acord politic pe textul de compromis. Președinții Consiliului au conclus că nu se poate ajunge la obiectivele propunerii într-o perioadă rezonabilă de timp în Uniunea Europeană. Acum, Uniunea Uh, statele membre pot să se folosească de ceea ce există deja în tratate, dacă doresc să coopereze între ele se poate. Mai mult de 9 state membre deja au făcut o asemenea cerere, au înaintat o comisie și acum așteptăm ca comisia să ne trimită o propunere pentru decizia de autorizare în ceea ce privește această cooperare sporită între statele membre. Și apoi Consiliul va lua o decizie cu acordul Parlamentului European. Doamne Intvel, vă pot asigura că este un subiect care e important pentru președinția olandeză. Apoi am fost întrebat în ceea ce privește combaterea xenofobiei, discriminării și discursului bazat pe ură. Vom avea uh, reuniuni organizate împreună cu actori importanți și aici vor fi, putea fi raportate astfel de uh, infracțiuni. Noi încurajăm uh, înregistrarea oficială a unor asemenea acte de infracționalitate și apoi vom încerca să vedem ce se poate face la nivel de justiție pentru a combate asemenea fenomene. Uh, și vrem să vedem și care sunt elementele folosite în Uniunea Europeană pentru a aborda acest tip de infracționalitate. Apoi, discriminarea în ceea ce priv- directiva în ceea ce privește discriminarea, cred că colegul meu se va ocupa și de acest subiect și da, știm cât de importantă e și această discuție. Doamna Dalia a întrebat în ceea ce privește traficul de ființe umane. Vom avea o conferință în ceea ce privește traficul de ființe umane la Amsterdam pe 18-19 ianuarie. Pe timpul acestei conferințe va fi prezentat un manual pe acest subiect, mai ales în ceea ce privește exploatarea prin muncă. Apoi, bineînțeles, și traficul de ființe umane este pe o poziție înaintată pe lista noastră. În ceea ce privește statul de drept, s-au făcut observații din partea onorabilor membri ai Parlamentului și faptul că mulți au, întrebat, au avut întrebări pe acest subiect arată faptul că acest Parlament este foarte preocupat de statul de drept. Am spus în prezentarea mea de la început că Consiliul este conștient de faptul că statul de drept este o piatră de hotar în Uniunea Europeană. Ne vom axa pe acest subiect și îi dăm importanța cuvenită. Vrem să ne asigurăm că valorile fundamentale sunt respectate în toată Uniunea Europeană. Consiliul JAI din mai se va ocupa de acest subiect, ce anume statul de drept printre altele. Și în încheiere, domnule președinte, Consiliul așteaptă cu nerăbdare să consolideze relația excelentă de muncă cu Parlamentul European. Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu dumneavoastră într-un mod flexibil și într-un mediu de încredere și respect, totul pentru beneficiul Europei. Mulțumesc foarte mult! Le-am spus colegilor că mergeți acum în comisia jurii, e o comisie mult mai mică, comisia jurii, veți observa acest lucru. Dar vedeți care sunt prioritățile noastre, ați văzut ce ne îngrijorează și e un început bun pentru colaborarea noastră. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați răspuns la toate aceste întrebări. Și acum, pe măsură ce ieșiți, îi voi da cuvântul colegului dumneavoastră, domnului Gicov, care are timp suficient să ne răspundă la întrebările despre migrație care au mai rămas Și vă rog să răspundeți la întrebările care v-au fost adresate în legătură cu Schengen și așa mai departe. Mulțumesc, voi încerca să răspund la majoritatea întrebărilor în cele 10 minute pe care le mai avem, să vedem unde putem să ajungem. Cred că multe întrebări au avut de-a face mai mult cu care e povara pe care ne putem asuma să spun în felul următor. Există, din punctul meu de vedere, două tipuri de întrebări. Pe de o parte, există membrii care spun noi trebuie să facem asta și voi trebuie să vă asigurați că toate statele membre sunt de acord, iar alții întreabă cum putem să facem statele membre să fie de acord cu orice. De da, asta e dilema și pentru noi, pentru că nu e imagine clară, nu e clar că toate statele membre vor același lucru. Și apoi, cred că îndatorirea noastră ca președinței Consiliului e să găsim propuneri care să se bucure de acord. Pentru că am auzit că mulți îmi spuneau că ne pierdem timpul pentru că um, redactăm niște propuneri frumoase pentru care știm că nu vom primi sprijin sau destul sprijin încât să și treacă. Uh, Așa că există această chestiune cu statele membre care nu vor să își ducă la îndeplinire obligațiile. Eu cred că e un lucru la care Comisia Europeană are funcția de lider și trebuie să asigure că nu se poate face așa ceva fără consecințe. Nu putem avea un sistem cu voturi, cu proceduri, să fim de acord cu ceva și apoi o țară să spună, a, ghinion, noi nu o să facem așa. Nu, pentru că dacă acceptăm un asemenea raționament, atunci uh, va veni o cascadă de alte acorduri pe care le-am făcut și care se vor afla în aceeași situație neplăcută. Așa că noi trebuie să găsim uh, propuneri care să țină cont de toate îngrijorările existente. Am fost întrebat și cum vom reuși să facem astfel încât statele membre să fie de acord cu orice nou sistem de relocare. Uh, Întâi a fost uh, vorba de un sistem o singură dată, cu un număr limitat, apoi nu am reușit să obținem consens asupra lui, apoi a fost uh, foarte greu să treacă în vot, iar acum e greu să fie pus în aplicare un asemenea sistem. Și atunci care ar fi pasul următor? Deocamdată ne uităm doar la distribuție, la redistribuirea refugiaților în statele membre și nu ne-am gândit cum să transformăm toată această procedură într-un sistem deschis. Dacă întrebăm țările, vreți să luați X%, atunci nu avem nicio idee X% din cât, dintr-un număr infinit de oameni care decid să vină spre Europa, atunci discuția e deja cu totul alta și atunci trebuie să existe încredere că nu e un număr nelimitat, să existe acorduri cu statele terțe, nu doar în ceea ce privește repatrierea acelora pe care i-am găsit într-o situație în care nu le poate fi acordat azilul, dar în același timp aceștia se poate fi repatriați când trec uh, printr-un mod legal frontierele. E nevoie de foarte multă muncă, e nevoie de responsabilitate din partea Uniunii Europene pentru ceea ce se întâmplă în afara zonei noastre geografice. Înseamnă să avem mai multă responsabilitate în regiunile de acolo, nu să spunem cât timp sunt acolo totul e bine, să dăm dovadă de responsabilitate și pentru condițiile în care sunt adăpostiți aceștia acolo. Când există măsuri bune și controle bune la graniță, și se ajunge la un flux natural mai scăzut, atunci uh, relocarea va fi un instrument bun pentru împărțirea poverii cu regiunile de unde vin acești oameni. Deci nu vorbim de despre construirea unui gard în jurul Europei și neprimirea nimănui, de neducerea la îndeplinirea obligațiilor noastre umanitare pe care le avem, ci ne gândim cum putem să controlăm mai bine acest flux migratoriu și cum putem să avem o predictabilitate, să vedem exact despre ce fel de procente vorbim. Cred că dacă combinăm aceste elemente într-o discuție, atunci cred că vom putea ajunge la un acord care să fie mai larg, în care să implice mai mult decât câteva țări și de aceea noi ne dorim să existe o colaborare consolidată între un număr restrâns de state membre, așa se acționează acum, dacă e să fim onești, dacă ne uităm la cine ia cei mai mulți refugiați, vedem că e un număr limitat de state și e ceva ce trebuie să schimbăm. Nu cred că e un semnal bun că dacă te folosești de o retorică falsă destul și le tot spui o poveste greșită cetățenilor tăi, atunci poți să nu și continui să nu îți la îndeplinire obligațiile umanitare, atunci pur și simplu ești lăsat afară din discuție și noi continuăm cu cei care sunt de acord, iar tu rămâi și nu faci nimic, ca un cadou pentru un asemenea comportament. Eu nu cred că așa trebuie să acționăm nici în acest caz și în, nici, um, în niciun alt caz. Cred că putem găsi o cale viabilă pentru acorduri care să fie semnate de toate statele membre. Dacă există acorduri cu state terțe, cum e Turcia și vor urma cu alte țări, atunci acest raționament nu poate fi următor să existe două căi, cea de relocare și în caz de transfer ilegal, din nou, e bine. Nu, și acesta trebuie să fie reglementat, să nu existe un acces nelimitat la adăpost pe teritoriul european. Sunt două chestiuni diferite, a oferi adăpost și aceste adăpost toate să fie în Europa. Apoi, dacă suntem de acord ca țara de intrare să fie cea care să ia asupra întreaga povară, dacă ne vom axa pe relocare doar în Uniunea Europeană. Am fost întrebat și asta. Nu, nu cred că așa ar trebui să acționăm. Și nu așa ar trebui să arate un nou sistem. Pe majoritate, majoritate clarific, uh, calificată. Nu trebuie să ținem cont și de îngrijorările care există în ceea ce privește împărțirea efortului. Și concluzia să nu fie aceasta, cea legată de capacități limitate și atunci uh, ceilalți nu trebuie să se implice și ei și să își asume responsabilități. Mr. Kirkos specifically challenges on Domnul Kirkos a vorbit despre aceste documente lung, foarte lungi și spunea că nu de ele e nevoie, ci de calendare. În ceea ce privește hotspoturile, nu cred că e o problemă legată de calendar. Și nu cred că e ceva ce ține doar de decizii hotărâre ale Consiliului. Uh, când se ajunge la partea practică, atunci întâlnim dificultăți. Întâlnim dificultăți pe care noi, ca miniștri, nu le-am, prea, nu le-am prevăzut atunci când am proiectat aceste planuri și mai intră în joc și disponibilitatea statelor de a ajuta, de a-i primi pe alții care să vină și să ajute. Pentru toate acestea e nevoie de timp. E ușor pentru guverne să spună da, vom, să spună, da, vom face asta și dumneavoastră să vă ocupați de situația la nivel local, de populația locală, să le explicați ce se va întâmpla, de exemplu în cazul hotspoturilor de pe insulele grecești și să căutați cooperare acolo. Noi, ca și președinție și ca stat membru, suntem pregătiți să ajutăm Grecia și Italia să stabilească aceste hotspoturi dacă va fi nevoie de ele. Însă e nevoie de timp să vedem de ce fel de ajutor e nevoie, când poate fi acesta oferit și dacă acest ajutor e și acceptat pe teren. În vizitele mele acolo am întâlnit mulți internaționali care se aflau de luni întregi acolo îmi povesteau ce s-a făcut până atunci, diferența care se poate sesiza în câteva luni, dar nimeni nu era foarte mulțumit că ne aflam deja acolo. Calendare am avut, am avut termene limită, am avut date propuse de comisie pentru că comisia se ocupă de toate acestea și spune până la acea dată acest lucru va fi în vigoare. Noi, ca stat, ca stat membru. Am oferit uh, cifre mai mici, dar când cifrele acestea nu au fost acceptate, am trecut la alte cifre și așa mai departe. Trebuie să punem presiune pe îmbunătățire. Cred că dacă toate statele membre își duc la îndeplinire eforturile de relocare într-o săptămână, atunci ce am făcut? Nu avem hotspot-uri, nu am făcut nimic la ce am căzut de acord. Eu cred că trebuie să investim pe termen lung în aceste locuri de înregistrare pe teren. Și nu doar să arătăm că am transferat foarte mulți oameni cu avionul și să spunem că am făcut ce am spus că vom face, dacă de fapt nu am făcut așa. Calendarul e o muncă în desfășurare și trebuie să o monitorizăm și trebuie să ne asigurăm că fiecare oferă ajutorul de care e nevoie. Noi de asta ne ocupăm acum. Trecem de ora 5, vreți să ne oprim la 5? Nu știu. Ședintele, dacă doriți să vă opriți la 5, doriți să mai atingeți alte întrebări care v-au fost adresate? Dacă da, vă rog. Majoritatea întrebărilor erau legate de aceste subiecte, deci cred că am încheiat. Mulțumim foarte mult! Vă mulțumim pentru detaliile pe care ni le-ați dat acum în cea de-a doua rundă. E prima dată când dumneavoastră, ca ministri, ați venit în comisia noastră împreună cu echipele dumneavoastră. O întrebare, domnule De Jong. Da, la prima rundă deja și s-a reîntors și la a doua rundă o întrebare legată de Cale și Dunkirk acum, dacă ne puteți spune câte ceva. Președintele, sunt sigur că domnul ministru ne va spune ceva, vă rog. Da? Pentru că e ceva multilateral, trece de Uniunea Europeană. Noi am avut contacte cu statele relevante și din experiența mea din guvernul uh, olandez avem o înțelegere trilaterală cu Belgia și cu Regatul Unit în ceea ce privește transferurile din țările noastre spre Regatul Unit și, și le monitorizăm. Iar dacă vorbim de cale, vedem că e o problemă pe care o vedem la o scară mult mai largă pe ruta Balcanilor Occidentali. Se oferă o șansă la azil dar oamenii nu își doresc să fie în acea țară în care li se oferă azilul, ci își doresc să meargă mai departe. Așa ceva nu era prevăzut în reguli. Vedeți că am lăsat aici un gol, pentru că dacă fugi, își dă, îți dorești azil. Dacă primești azil, îl vei primi. Însă, în practică, noi vedem lucrurile stând cu totul altfel. Oamenii fie nu vor azil în Franța, din indiferent ce motive, sau uh, știu că vor primi ca răspuns nu. Vedem și asemenea situații. Francezii și britanicii împreună trebuie să găsească niște practice la nivel bilateral. Noi vom sprijini cum putem, pentru că vorbim aici și de o chestiune economică importantă, însă nu văd o discuție în Consiliu pe acest subiect atât timp cât există discuții între, încă în continuare între țările implicate. Discuții care au rezultate, cred că s-a făcut muncă importantă în acest sens în ultimul an și cred că s-au adus îmbunătățiri. E greu să ne dăm seama acum pentru că există și acest influx acum. Da, va fi din nou o mare problemă când cifrele se vor afla din nou în urcare. Însă cred că acum prioritatea noastră concretă trebuie să se axeze pe statele direct implicate. Nu e o chestiune pentru întregul Consiliu al celor 28, de aceea e greu să fac comentarii pe ea. Vă mulțumim, domnule ministru. Aș adăuga faptul că Ați văzut care sunt prioritățile membrilor de aici în ceea ce privește migrația. Nu e ceva nou pentru noi. Avem rapoarte în ceea ce privește migrația, abordarea migrației, care ar putea să vă dea o idee asupra uh, părerii membrilor din Parlament. La nivel individual, cum ați auzit de la colegii mei, domnul De Jong, alte poziții, membrii au o imagine foarte clară a ceea ce se întâmplă și în statele lor membre. Și există acest sentiment de criză, de urgență pe acest subiect. Dumneavoastră veți tot avea aceste sesiuni de întrebări și răspunsuri și vom discuta săptămânal cu dumneavoastră pe chestiuni politice și de punere în aplicare. Sunt niște subiecte foarte importante pentru noi. Că despre dosarele legislative, sunt convins că vom avea o cooperare puternică, cum am avut-o și cu președinția dinaintea dumneavoastră. Cred că astăzi ați putut să vedeți puțin cam unde stăm, deși e prima zi din după ce ne-am întors la muncă, cu toții suntem puțin uh, ruginiți, dar cred că aveți un sentiment destul de bun în ceea ce privește părerile din comisia noastră. Uh, pe Schengen, pe migrație și tot restul. Așa că vă mulțumesc foarte mult că v-ați aflat alături de noi și ați răspuns la întrebări. E un proces aflat în desfășurare și aștept cu nerăbdare următoarea dumneavoastră vizită. Vă mulțumesc, mați colegi, pentru răbdare astăzi și vă mulțumesc că ați stat până la sfârșitul reuniunii. Următoarea reuniune la 14 ianuarie, joi, în această joi, și vom face toate eforturile posibile astfel încât să nu avem reuniuni și lunea și joia în această săptămână. Nu știu dacă a auzit toată lumea acest lucru, dar vom face eforturi să nu avem și lunea și joia. Reuniunea însă a fost necesară în această săptămână. Pentru cei care nu au reușit să adreseze întrebări, îmi cer scuze și îmi voi lua revanșa la o reuniune viitoare. Vă mulțumesc!